E vina voastră și doar a dumneavoastră. Din cauza asta, cetățenii nu mai își doresc Uniunea Europeană. Sunteți incapabili să ascultați și să reacționați la exigențele uh, cetățenilor. Da, vă, nu vă pasă de populiști și îi priviți de sus, dar țineți-o tot așa. Nu vă faceți niciodată autocritică și încercați să vedeți tot felul de justificări complotiste pentru votul popular. Noi în continuare vom răspunde exigențelor cetățenilor, îi vom atrage de partea noastră și vom proteja interesele țarele noastre și o vom face cu capul în sus, mândri de noi. Urmează domnul Krasnodebski, un minut. Mulțumesc doamnă președinte. Iată, o nouă dezbatere pe aceeași temă. Problema pare să fie foarte importantă, dar dezbaterea superfluă. E adevărat, se pare că Parlamentul European cedează în fața teoriilor conspirației. Parlamentul vede acum interferențe străine în absolut orice alegere, pe măsură ce partidele uh, obișnuite mainstream pierd tot mai multe alegeri. O influență rusă în uh, partidul SPD german, uh, în vremea uh, lui Gerhard Schröder, influența lui Gazprom în Europa, un alt exemplu permite influența Rusiei în diferite alte partide europene, în alegerea președintelui uh, Macron. Uh, se poate identifica până și în ultimul discurs al lui Macron. Peste tot putem găsi astfel de modele. Următorul vorbitor e domnul Zarzalehos, două minute. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte, și felicitări, doamnă comisar, pentru realegerea dumneavoastră astăzi în post. Aceste interferențe sunt reale, însă în același timp trebuie să știm că ele sunt și o strategie, e un plan cu un obiectiv clar, și anume să slăbească sistemul nostru democratic și să slăbească chiar Uniunea Europeană. Și dacă slăbești dacă vrei să slăbești sistemul democratic și UE, atunci trebuie să te folosești de cei care în trecut au distrus sistemul democratic european și au distrus Europea, Europa. Adică ce? Naționalismul și euroscepticii. Din fericire, trăim într-o Uniune Europeană democratică, în care, printre altele, e permis să fie ascultate afirmații foarte bizare, cum ar fi cea precum uh, doamna Merkel ar reprezenta și ea o interferență străină în Europa. Acestea fiind spuse, trebuie să spunem că provocările pe care ne le creează țări precum Rusia, China, sunt uh, provocări existențiale, care nu admit niciun fel de compromis. Aceste ingerențe nu se fac doar prin rețele sociale. E manipulată presa, sunt infiltrați agenți, sunt falsificări, sunt finanțate anumite organizații paravan și anumite partide politice. E foarte grav și toată lumea știe că în Europa s-a detectat deja prezența și activitatea unor agenți de spionaj ruși în mai multe state membre. Ultimul caz fiind cel al Spaniei și asta a dus la deschiderea unei anchete judecătorești în legătură cu prezența și activitatea acestor agenți în Catalonia în perioada um, alegerilor ilegale din 2017, referendumului ilegal. Ei bine, aceste amenințări acum uh, Uh, ne fac să înțelegem că poziția Comisiei în uh, calitate de garant al uh, libertății este din ce în ce mai importantă. Trebuie să fim clari, să denunțăm ce se întâmplă și să fim foarte abili, să mobilizăm toate mijloacele și să fim foarte clari, să spunem că toți actorii publici și privați trebuie să-și asume responsabilitatea pentru a face față la această amenințare. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Pițu, la un minut. Thank you, Madam Chair Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucură că discutăm din nou acest uh, subiect. Însă inițiativa SND uh, în acest sens a fost respinsă de curând. Cu, ale- cu fiecare alegeri ce au loc, uh, um, suntem din nou martorii acestui fenomen. Ultimul exemplu fiind alegerile din Marea Britanie publicațiile publică fără să verifice veridicitatea uh, știrilor. Și cred că trebuie să combatem acest fenomen, dar nu trebuie să ne limităm numai la Uh, combaterea uh, răspândirii știrilor false. Trebuie să analizăm și cum sunt finanțate campaniile politice. Încă o dată solicit crearea unei comisii pentru anchetarea acestui subiect, pentru că alegerile libere stau la baza procesului democratic și Uniunea Europeană trebuie să găsească o soluție concretă la această problemă. Mulțumesc! Doamna Gibson, un minut. Privind la această temă, mi se pare că am descoperit uh, tipul cel rău dintr-un film cu James Bond. Și totul se duce la un nume, Steve Bannon. El și-a, deschis, și-a declarat deschis planurile de a orchestra o mișcare populistă care să preia lumea. Acest incredibil uh, scenariu, iată că devine realitate. El a fost în spatele Cambridge Analytica, Analytica o mașină de propagandă cu semnul de egalitate în dreptul fake news uh, bani murdari, date murdare, campanii bazate pe ură, care vor să descurajeze oamenii de bună credință. Dovezile sunt puternice că această interferență influențează, a influențat uh, inclusiv referendumul pe Brexit. Steve Bannon este un maestru păpușar și i-a manipulat uh, pe Trump, uh, Johnson Farage, pe Putin, băgând o grămadă de bani în campaniile lor. Nu e uh, un film de ficțiune, ci o campanie strategică de manipulare care amenință nu doar uh, Uh, rezultatul unor alegeri, ci democrațiile și culturile și libertățile noastre. De aceea trebuie să punem punct. Mulțumim. Acum, colegul Chowns, un minut. Thank you. Doamna Chowns. Astăzi discutăm despre interferența altor țări în democrațiile și alegerile noastre, un subiect care, din păcate, este foarte de actualitate în țara mea de origine, Marea Britanie. Cu toții ne-am săturat de minciuni și dezinformare, deci în discursul meu voi prezenta trei lucruri și voi pune o întrebare. Primul lucru, pe 17 octombrie, Comisia de Informații din Parlamentul nostru și-a finalizat raportul în legătură cu acuzațiile de a Rusiei în alegerile britanice, mai ales în ceea ce prește referendumul din iunie 2016. Downing Street ceruse asta, s-a spus. Acel raport ar fi trebuit să fie publicat în 10 zile. A doua parte. O versiune scursă a raportului a arătat că Rusia, da, a influențat acel referendum și a existat întrebări în legătură cu legătura dintre Boris Johnson și donatorii ruși. Al treilea fapt. Același Boris Johnson nu a publicat acel uh, raport conform calendarului. Președintele Comisiei de Informații a spus că Boris Johnson vine cu niște scuze false. Atunci, de ce e atât de disperat Boris Johnson? Ce vrea să ascundă? Nu trebuie să fii Sherlock Holmes ca să deduci răspunsul. Danke. Nächste Rednerin ist die Kollegin Laporte für 1 Minute 30. Urmează doamna Laporte un minut și jumătate. Doamnă președinte, dragi colegi, când vorbim despre ingerințele externe în alegerile noastre, uh, în mod sistematic acuzăm Rusia. Însă acest lucru nu este menit decât să justifice uh, sancțiuni la adresa Rusiei, ca și când am mai fi în războiul uh, rece, dar uităm și alte ingerințe. Um, sancționarea guvernului lui Victor Orban, oficial pentru încălcarea statului de drept, uh, informal pentru că n-a dorit să primească migranți. ONG-uri precum cele ale lui uh, George Soros mm, promovează politici opuse națiunilor noastre. Guvernul se încearcă um, din partea Uniunii Europene uh, descurajarea oricărui tip de inițiativă um, de tip uh, Brexit. dezinformările sau acuzațiile de dezinformări uh, sunt lansate numai în cazul unor um, măsuri, unor informații care nu vă, care nu vă convin. Este, mi se pare însă complet uh, justificat să discutăm acest uh, subiect, însă ar trebui să o facem la fel pentru toată lumea. Am, doamna președinte, am să îi rog pe vorbitor să își amintească că mai avem și interpretare și că uh, dacă vor să înțeleagă ce se spune, trebuie să vorbească mai rar. Mulțumesc, doamna Tomasici uplitanje stranih država u izborne procese u europi interferințele, ingerențele în alegeri, eh, fie că sunt la nivel național sau supranațional, nu sunt un element nou. Puterile externe întotdeauna au încercat să-și exercite puterea și influența în statele europene. Printre altele, și uh, în uh, feluri noi. Iată, tehnologia ne-a făcut mai vulnerabili, dar intenția e aceeași. E important, deci, să ne protejăm de aceste influențe străine în procesele noastre politice, pentru că e în interesul cetățenilor noștri. Adesea cetățenii sunt ținta propagandei uh, menite să-i uh, ducă pe căi greșite. E important și să ne ferim de iluzii, încercând mereu să dăm vina pe alții ne limităm la o elită uh, de politicieni uh, și considerăm că suntem imuni, dar haideți să ne amintim că și uh, munca proastă pe care o fac politicienii duc la acestea. Urmează domnul Fitzgerald două minute. Doamna Fitzgerald, <clears throat> trăim într-o epocă a dezinformării și ne confruntăm cu o criză în ceea ce privește ecosistemul nostru informațional. Uh, virusul dezinformării a intrat în sistemele noastre politici prin ingerențele în ceea ce privește alegerile noastre. Da, e o amenințare. În 2019, 2,2 miliarde de postări uh, dezinformative au fost înlăturate. De la referendumul Brexit până la alegerile lui Trump, până la alegerile europene, de fiecare dată au existat campanii de dezinformare fake news s-au tot uh, înmulțit și jurnalismul real și de calitate are de suferit. Trebuie să avem uh, o presă sceptică. Uh, consensul nu înseamnă adevăr, zvonurile nu sunt uh, realitate. Distrugerea de cariere nu e o reformă sistemică. Europenii își dau seama că există această amenințare de dezinformare și un sondaj Eurobarometru arată că 80 și ceva la sută dintre europeni cred că fake news reprezintă o amenințare la adresa democrației. E urgent să acționăm. Dacă nu facem nimic, riscăm să punem în pericol bazele democrației noastre. Trebuie să facem ceva cu minciunile online. Social media cam a fost un uh, ves sălbatic în ceea ce privește discursurile vehiculate. Deci trebuie să se ajungă la răspundere și trebuie să avem sisteme de cybersecuritate foarte bune pentru a combate aceste amenințări ale veștilor uh, uh, false și ale ingerențelor străine. Statele membre trebuie să colaboreze. Însă dacă nu colaborăm, legile nu vor fi de folos. Cetățenii nu pot avea încredere în instituțiile noastre, nici măcar în Parlament, dacă nu facem nimic. Deci haideți că în acest mandat să ne asigurăm că sistemul nostru politic va uh, juca un rol important și va valorifica așa cum trebuie adevărul și faptele. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Lopez Aguilar un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă comisar Iurova, Vreau să vă felicit. Uh, mulți dintre noi am votat în această dimineață cu o mare majoritate în această comisie din care faceți parte. Așteptăm multe de la dumneavoastră. Un buget mai mare, cu resurse proprii în sfârșit. Așteptăm de asemenea reinstituirea agendei sociale, dar mai ales așteptăm să apărați statul de drept, democrația și valorile europene, de care sunteți dumneavoastră responsabilă în portofoliul dumneavoastră valori și transparență, în toate limbile Uniunii S-a vorbit din nou despre episoade de interferență în alegerile europene și cum să nu menționez eu ancheta care a fost uh, declanșată în Spania din cauza uh, interferențelor uh, grupului de spioni destabilizatori de la Unitatea 125, deci din Rusia. Dar nu e singura uh, amenințare și Steve Bannon e pe aici printre noi și sprijină populismul, extrema dreaptă și naționalismul reacționar. Prin urmare, nu e suficient doar să avem un grup de lucru și nu e suficient doar să avem o comisie specială de anchetă în Parlamentul European. E esențial să avem o structură de informație europeană care să apere democrație. Nimic nu mai important decât apărarea valorilor europene și a democrației europene. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Urmează doamna Ceh, un minut. Mulțumesc. În spatele procedurii, pe baza articolului 7, e George Soros și faptul că Ungaria nu acceptă migrați. Fondurile de coeziune vor fi uh, oprite dacă nu acceptăm migranți. Toate acestea sunt teorii ale conspirații în mijlocul Uniunii Europene. Fake news, boți, um, și dezinformare. Suntem în război și miza este enormă. Luptăm pentru război, nu războiul lor sau al nostru, ci pentru fapte obiective și uh, pentru uh, pentru sănătatea noastră mentală. Liniile între știri și propagandă sunt din ce în ce mai neclare, însă um, baza democrației noastre se bazează pe capacitatea noastră de ne a apăra valorile și democrațiile. Uniunea Europeană, ca comunitate de valori, trebuie să fie lider aici. Cu Brexit am văzut deja cum dezinformarea duce la dezintegrare și măcar o dată istoria n-ar trebui să se repete. Mulțumesc, domnul Kra, un minut. Äh, Mulțumesc. Am crescut în partea comunistă a Germaniei și mi-amintesc, în, mi-amintesc de manualele uh, școlare în care ni se spunea că Radio Europa Liberă încerca să submineze procesele democratice libere. Și îmi dau seama că practic vin din viitor. Și când aud uh, uh, teoriile conspirației ale doamnei uh, Gibson uh, și colegul din Spanie, din Spania, Uh, chiar am această senzație. Oamenii de aia aleg uh, partide care nu vă plac pentru că nu le place politica voastră și se orientează către surse de știri uh, externe pentru că își dau seama că guvernele lor și televiziunile și radiourile lor publice nu le transmit suficiente informații. Cine ar putea la televiziunea publică să spune de ce a fost ales Trump sau cum s-a ajuns la războiul din Ucraina de Est? regăsim la acestea numai teorii ale conspirației și nu analize aprofundate. Și cine dorește să-și facă o proprie opinie trebuie să um, creeze concurență între uh, agențiile de presă, dar nu să uh, facă o, să influențeze prin servicii secrete. Mulțumesc, domnul Cernețchi, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, E primul dumneavoastră discurs după uh, realegerea dumneavoastră și după votarea noi Comisiei Europene. Pentru a doua oară în ultimii cinci ani am votat pentru dumneavoastră și vă urez toate cele bune. Aș vrea să vă spun următoarele. Ar trebui să vorbim deschis despre interferențele străine. E o problemă mare deoarece ar fi bine ca cei care pierd alegeri să se uite și la motivele eșecului lor și să nu dea vina exclusiv pe amestecul țărilor străine. Dacă aud pe cineva spunându-mi că nu există nicio problemă cu Rusia, că doar Steve face prostii, nu și Vladimir Vladimirovici, uh, am impresia atunci că trăim într-o lume virtuală. Dar Rusia e primul care se amestecă în treburile noastre, dar nu sunt singuri. Urmează domnul Arlucovici. Mă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte. Domnilor și domnilor, trăim în niște vremuri interesante, dar și dificile. Acum, dacă vrei să destabilizezi o țară, nu e nevoie să o evandezi cu tancuri. Dar fiindcă sunt niște vremuri interesante, trebuie să ne dăm seama de asemenea câtă răspundere e pe umerii noștri în calitate de politicieni. Eu sunt fizician la bază și din punctul meu de vedere cred că întotdeauna e bine să faci un diagnostic a ceea ce se întâmplă. Viitorul copiilor noștri depinde de noi de aceea trebuie să fim conștienți și să ne dăm seama că această destabilizare din Uniunea Europeană uh, uh, e făcută de alte uh, supraputeri. Nu trebuie invertat totul de la zero. Uh, Gerasim Gerasimov, un fost președinte al Federației Ruse, a prezentat uh, așa numita doctrina lui Gerasimov. În mai multe puncte a prezentat strategia de destabilizare a unei țări. Primul lucru, dezintegrare socială. Practic, a smuț un grup împotriva altuia. Al doilea punct din strategia sa, de valorizarea elitelor. Înlocuirea elitei cu oameni care sunt mult mai ușor de manipulat. Al treilea punct, destabilizarea administrației statului. Asta se întâmplă acum, pe măsură ce vorbim în țările noastre. Punctul 4 din acest plan, centralizarea puterilor. Noi vedem că se dorește asta acum. Rescrierea istoriei, uh, reînlocuirea mm, eroilor istorici și ultimul punct, distrugerea domniei legii. Deci, practic, asta se întâmplă și e o strategie care chiar funcționează, din păcate. Vă mulțumesc. Acum următorul vorbitor este domnul Zoriniu. Da mulțumesc. Am luptat uh, din greu pentru libertățile obținute suntem un punct de, ref- de referință uh, global pentru democrație. Însă astăzi uh, ne confruntăm cu amenințări. Um, știrile uh, reale sau manipulate circulă uh, și totul depinde de context. Luptăm într-un teren virtual nelimitat de frontiere fizice. Tocmai de aceea această luptă este una globală. Alfabetizarea digitală este esențială. Trebuie să ne transmitem valorile printr-o agendă digitală europeană. Avem nevoie de un cod etic la nivel intern, care să influențeze însă și pe partenerii noștri externi. Avem nevoie mai mult ca niciodată de asta. Trebuie să apărăm democrația europeană și fiecare cetățean trebuie să devină un soldat în această luptă

Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul este foarte important. Interferența străină în alegerile europene este o încălcare a suveranității statelor și trebuie tratată ca atare. Este esențial ca toate statele membre să se asigure că, mai ales în ceea ce privește securitatea cibernetică, să existe politici și să fie uh, aplicate în mod eficace. Însă, tendința de a da vina pe rezultate nedorite în alegeri asupra ingerințelor uh, externe nu ajută. Stânga are o tradiție uh, în a da vina pe uh, câștigul opozanților lor în alegeri pe uh, ingerință externă impactul uh, distribuției dezinformării Um, nu trebuie, de către actor uh, străin, nu trebuie uh, subestimat. Însă, unii actori au fost uh, acuzați în mod nedrept de faptul că ar fi profitat de pe urma acestui tip de ingerință. Informațiile false trebuie combătute în conformitate cu valorile noastre de stat de drept, democrație și libertate. Mulțumesc! Domnul sau doamna Jofroa. Di, uh, domnul Didier. Domnule președinte, în această dezbatere nu încercăm să împiedicăm conducătorilor țări străine um, să își elaboreze o viziune asupra lumii. Ne amintim că François Hollande a făcut din Hillary Clinton greșit viitoarea președintă a Statelor Unite. Știm că un an mai târziu Emmanuel Macron sugerase polonezilor, nu fără aroganță, dar minteri, uh, să-și găsească lideri mai uh, competenți. Obiectul acestei dezbateri nu e să ne dorim ca responsabili politici care să nu-și mai poată formula opinia, ci e vorba de natura mijloacelor pe care le utilizează. Astăzi, anumite puteri străine au înțeles că peste jumătate din europeni se informează exclusiv pe rețelele sociale și grație uh, unei utilizări deturnate a unor algoritme, a inteligenței artificiale și a boților, mulți internauți europeni termină prin a crede uh, mai mult anonimi care postează opinii difamatorii decât pe conducătorilor care au fost totuși aleși democratic. Pe Twitter, peste 150.000 de conturi rusofone au fost postată în engleză în 2016, doar cu câteva săptămâni înainte de votul pe Brexit. Și asta tocmai pentru a destabiliza Europa. Vă anunț că în zilele care vin am să sesizez noua Comisie Europeană, pe care de-al o felicit, să lanseze un program de detectare a mesajelor convergente ce provin de la forțe străine pentru a putea alerta populația tocmai pe rețelele sociale în, pe durata campaniilor electorale. Mijloacele tehnologice există pentru așa ceva. Iar rolul Uniunii Europene este de a fi mult mai ofensivă și să intre în concurență cu manipulatorii pe propriul lor teren de joacă. Internauții europeni nu trebuie să devină valeții digitali a intereselor rusești ori americane. Haideți să ne asumăm această convingere a Hannah Arendt, care spunea că totalitarismul e atunci când diferența între fapte și ficțiune se șterge. Naivitatea Europei

în ciuda faptului că se știa că au existat uh, ingerințe în referendumul pentru Brexit din 2016, Regatul Unit nu a luat măsuri pentru a proteja cetățenii de influență malițioasă online. Regatul Unit este vulnerabil um, la ingerințe externe din partea lui Vladimir Putin, dar și a lui Donald Trump, care au un interes în a slăbi Uniunea Europeană și a promova Brexitul. Este urgent să ne actualizăm legislația electorală și să îmbunătățim situația în rețelele sociale. și Comisia precedentă și statele membre au vorbit despre a elimina influența externă, însă Boris Johnson, de exemplu, și-a nu și-a respectat această, acest angajament. De ce? pentru că acesta, acest lucru ar fi pus sub semnul întrebării legalitatea referendumului din 2016. Acesta este motivul pentru care Johnson refuză să publice raportul uh, privind ingerința rusească în, în referendumul din 2016. Boris, a venit momentul ca Boris Johnson să plece și să le dea britanicilor viitorul pe care îl merită. Mulțumesc, doamna Andrue, are cuvântul. Bien que ce débat Deși această dezbatere a fost inițiată pentru a uh, ponegri Rusia, aș vrea să fac altceva. Vreau să denunț o altă interferență, cea a Turciei. Turcia care nu-și ascunde ambițiile europene și care nu sunt deloc amicale. Uh, recentele foraje turcești în largul Ciprului arată că Turciei nu-i pasă de integritatea teritorială a Europa. Șantajul cu trimiterea de migranți către Europa uh, e o pârghie pe care nu mai trebuie să o acceptăm. Interferența politică e strigătoare. Când Germania și Olanda l-au împiedicat pe ministrul turc să uh, facă propagandă pe teritoriul lor pentru uh, Erdogan, uh, a trecut la stimularea um, uh, minorității turce pentru a face cât mai mulți copii și să câștige prin demografie. În ultimele alegeri din Franța am văzut 68 de candidaturi ale unui partid islamist uh, care dezvoltă comutari- comutarismul turc în Europa. Intervenție în presă, când domnul Erdogan e criticat într-o revistă, uh, chioșcurile de ziare sunt atacate când Franța dezbate despre interzicerea purtării vălului în școli, un subiect de natură exclusiv internă. Ministrul de afaceri externe turc condamnă Parlamentul francez. Această listă neexhaustivă de exemple arată că Turcia ar fi mai bine să se ocupe de treburile ei pentru că nu face decât să viseze la uh, fosta glorie a Imperiului Otoman. Erdogan uh, înainte să vină în Europa, ar trebui să-și vadă de treabă. Merci. Mulțumim. Are cuvântul doamna Benhumea. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Diferența dintre o dictatură și democrație tocmai din asta vine. Faptul că poți uh, vota în libertate, în mod regulat, pentru a schimba pe cei care sunt la putere. Uh, E un drept și o obligație dintre cele mai importante. În calitate de laic, vorbesc în cunoștință de cauză și nu pot să trec cu vederea în această dezbatere în legătură cu exercitarea liberă a dreptului de vot, mărturia eroismului celor care în țara Bașcilor și în Navara, timp de zeci de ani, au apărut democrația și libertatea sub presiunile grupării teroriste ETA, care avea un braț politic și, provo- și profita de pe urma terorii care a, pentru a obține o reprezentare politică necorespunzătoare. Domnul Fernando Barena, unul din acești lideri care a fost condamnat pentru că era membru ETA, e acum eurodeputat. Domnilor și domnilor, ne confruntăm acum cu o nouă amenințare din exterior, provocată de cei care doresc ca proiectul nostru ambițios să dea greș. Interferențele în procesele electorale sunt un instrument uh, de, de care se folosesc cei care vor să distrugă societățile deschise. E o amenințare globală pe care am văzut-o cu fake news în cazul Brexit sau uh, procesele electorale din Franța și în Spania, de altfel, în timpul crizei uh, legate de provocarea secesionistă din Catalonia în 2017. Trebuie să fim conștienți de asta și să fim, să ne dăm seama că stabilitatea noastră și libertatea noastră vor fi atacate în continuare. Aceste amenințări, unele sunt mai evidente, altele mai vizibile, altele mai puțin vizibile. Știm cu toții că toate aceste atacuri au un singur obiectiv, să ne destabilizeze, să ne dezbine și să ne slăbească. De aceea trebuie să reacționăm deja și să ne apărăm. Însă pentru asta avem nevoie de mai multe mijloace pentru a detecta cum se fac aceste atacuri, mai multe informații Uh, partajate, să fim mai uniți pentru a ne confrunta cu adversarii noștri împreună. Avem nevoie de instituții care să garanteze niște procese electorale transparente și avem nevoie de educație pentru a-i transforma, de educație civică. Procesul electoral trebuie să se desfășoare în mod liber, dar dacă asta nu se va întâmplă, calitatea democrației va avea de suferit și propria noastră credibilitate e în joc. Danke. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Rafael Glucksmann. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, iată-ne încă o dată pentru a dezbate despre ingerința forțelor externe în alegerile noastre. De data asta la solicitarea colegilor uh, britanici, data trecută la cererea colegilor italieni. Și o vom ține tot așa. Ce vom face? O să mai petrecem 5 ani plângându-ne că Vladimir Putin ne influențează sistemul electoral, că democrația este afectată de dezinformare. Am solicitat o comisie specială care să încheteze aceste ingerințe și să caute mijloacele pentru a, le comba- a combate această dezinformare. Însă nu ați votat pentru această comisie și acest lucru nu a făcut decât să întârzie eforturile noastre. Deci, dacă suntem serioși, trebuie să nu mai vorbim doar despre ingerințe, ci să acționăm, să creăm această comisie, să luăm măsurile care ne vor proteja democrația, să acționăm, pentru că adversarii noștri nu vor sta după noi să reacționăm. Merci. Mulțumim. Doamna Long are cuvântul acum. Frau Long. Doamna Long. Mulțumesc. În toiul campaniei electorale britanice trebuie să fim vigilenți la amenințările la adresa democrației noastre de către state străine. Să ne amintim ce s-a întâmplat la referendumul cu Brexit. Nu ne-am învățat lecția? Banii murdari care au circulat prin Irlanda de Nord în Marea Britanie au finanțat campania. Însă detalii și mai murdare încă mai așteaptă să fie expuse. Încă nu știm în Marea Britanie care gradul de interferența Rusiei în uh, politica noastră, deoarece Boris Johnson blochează publicarea raportului uh, pe această temă. Într-o eră digitală suntem tot mai vulnerabili la propaganda țintită și la campaniile de dezinformare, tocmai cele orchestrate uh, în exteriorul țărilor noastre. În această uh, săptămână, uh, cel care a inventat World Wide Web a făcut un apel împotriva dezinformării. Haideți să nu ignorăm vechile căi de propagandă și de atac al democrațiilor în Irlanda de Nord. Candidații și partidele au fost mereu intimidați de paramilitari în aceste alegeri. Trebuie să luptăm pentru a continua să menținem integritatea democrațiilor noastre. Mulțumim. Urmează domnul Stanislav Polciak. Două minute. Děkuji. Zasahování do našich demokracií. Vă mulțumesc foarte mult interferențele în democrațiile noastre și în procesele noastre electorale eh, reprezintă un fenomen extrem de grav. Și bineînțeles că asta exista și în trecut. Întrebarea e acum ce instrumente avem noi la dispoziție. Mie mi se pare că deja am pierdut niște bătălii dacă ne uităm, de exemplu, la Brexit. Marea Britanie era un model pentru noi, un model de democrație. Și iată că au pierdut această bătălie. Poate că din cauza asta ar trebui să ne gândim la un uh, plan de acțiune pan-european. Eu am încredere în doamna comisar în această privință și știu că dumneavoastră știe că valorile democrației și ale alegerilor repere, uh, libere sunt foarte importante. Dumneavoastră o spune de foarte multe ori, de altfel. Ceea ce am văzut, cazurile acestea nu sunt decât vârful unui iceberg. Există interferențe de la Rusia, la China și uh, la alți actori de, la, de care am auzit. Minciunile sunt uh, instrumentele pe care se bazează rușii, de pildă. Minciunile, uh, dezinformarea pentru a dezintegra societățile noastre. Au fost menționate și alte țări și aș menționa și eu Republica Cehă și raportul făcut de serviciile noastre de informații care au uh, conchis că Rusia a încercat să manipuleze procesul decizional la toate nivelurile guvernamentale, chiar și uh, la nivel uh, militar, deci nu doar economic. Deci au existat interferențe clare în procesul nostru administrativ, în cel legislativ, în procedurile administrative și așa mai departe. Eu cred că niște acțiuni izolate uh, sau colaborarea cu sectorul privat uh, nu vor fi suficiente. Ce e nevoie de acțiuni aici uh, la nivel european, între toți. Vă mulțumesc. Domnul Cimoșevic este următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Care este diferența între acțiunile din trecut de ingerință Um, și uh, ingerințele din trecut, uh, atât de bine cunoscute istoriei. E bine, rețelele sociale au făcut uh, posibil ca propaganda sau știrile false să ajungă la milioane de oameni fără să um, um, fie cunoscuți autorii acestor știri. Din păcate, însă, ce a fost mai rău n-a trecut, ci urmează și avem oportunități și se, uh, mm, evoluția tehnologiei va crea oportunitatea de a crea așa numite deep fake. Uh, democrația este amenințată și trebuie să se apere. Acest parlament are un mandat special și o responsabilitate specială din acest punct de vedere. Trebuie să își ofere noi instrumente pentru a-și putea exercita rolul. Danke. Herr Kollege Austrevicius. Domnul Austrevicius. Comisioner Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, Casa Istoriei Europene prezintă o expoziție care uh, face o introducere în felul în care oamenii sunt seduși și Europa a fost răpită. E o încercare similară acum Iată în era digitală. Suntem sub asediul trolilor de pe internet. În tehnologia modernă permite ca spionii să nici nu mai uh, traverseze frontierele. Procesele democratice sunt um, uh, infiltrate și uh, lupta noastră pentru viitorul nostru comun pusă în uh, pericol. În țara mea, societatea civilă au fost cei mai eficace în a expune dezinformarea rusă și a spori reziliența societății. Luna trecută am dat o rezoluție în ce privește interferența în alegeri din partea străinătății și amenințările la adresa democrației. Colegi, trebuie să punem acum în aplicare elementele citate în rezoluție. Mulțumim. Are cuvântul domnul Milan Zver, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem din ce în ce mai uh, legați între noi și, prin urmare, ajungem mult mai ușor victimele propagandei sau a celor care folosesc sistemele informatice pentru a ne uh, influența comportamentul electoral. Și criminalitatea, în acest sens, uh, e în creștere pe internet. Uh, și infrastructurile sunt uh, supuse atacurilor, dar și persoanele individuale. E o adevărată luptă cibernetică, un război cibernetic. Deci nu mai avem tancuri acum, ci avem virus informatici. Un virus informatic, de pildă, poate cauza mult mai mult rău decât un atac din războiul convențional. Și Rusia, clar, acum vrea să ne atace, vrea să ne atace valorile și modul nostru decadent de a trăi, așa cum consideră ei. Am avut uh, dovezi clare de implicarea rușilor în campania Brexit, în campania electorală europeană, de pildă. Putin a încercat să influențeze și alegerile din Statele Unite ale Americii, așa cum s-a văzut din ancheta FBI. Eu sunt foarte îngrijorat de faptul că aceste amenințări nu sunt cunoscute pe deplin. Și noi nu suntem imuni la astfel de atacuri aici în Europa, deci trebuie să ne protejăm democrația și instituțiile amenințarea e crescândă și e din ce în ce mai complexă. Uh, mă bucur însă că doamna președinte von der Leyen își dă seama de această miză și în discursul dumneai de astăzi s-a referit la faptul că e nevoie de o agenție europeană împotriva amenințărilor cibernetice. E un uh, mic început, însă e un pas înainte totuși. Vă mulțumesc. Următoarea persoană care va vorbi este doamna vicepreședinte Dobrev a Mulțumesc, domnule președinte. În secolul 20, în Europa, am văzut că dictatur, au, um, au ajuns la putere dictator folosind instrumentele democrației. Am crezut că această etapă era încheiată, însă iată că în secolul 21 libertatea de exprimare este cea care este folosită pentru a ataca democrația și libertatea în Europa. Vedem, bineînțeles, că Rusia încearcă să um, atâte stat, statele membre, unele împotriva cele, celorlalte. Și o face și folosind partidele extremiste. Vedem asta în Italia, în Franța, în Austria, în Regatul Unit. Uh, ce mă doare cel mai mult este faptul că în Ungaria propriul nostru guvern um, se lasă influențat astfel. Europa trebuie să reacționeze în mod hotărât. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Ișabs. Un minut. Să mă exprim în limba letonă gribam cīnīties pret maldinošas informācijas plūdiem un šo manipulāciju mums šeit nepietiek pieņemt likumus mums ir vajadzīgas tādas Dacă vrem să luptăm împotriva manipulării și dezinformării, nu este suficient să adoptăm legislație. Avem nevoie de tehnologii um, care să fie mai eficiente decât mijloacele utilizate de Rusia și China pentru a nu permite subminarea democrației noastre. Deepfakes Uh, falsuri create prin intermediul inteligenței artificiale împotriva democrației noastre, acestea sunt mijloacele pe care le folosesc adversarii noștri și noi avem nevoie de tehnologii și mai inteligente pentru a-i proteja pe cetățenii noștri de aceste campanii mincinoase. Însă avem nevoie de investiții, printre altele, în Orizont Europa, Europa Digitală, și uh, avem nevoie de un fond de apărare european. Și trebuie să sprijinim presa liberă și adevărul. Mulțumesc, domnul Benifei. Grație, președinte. Continuă a ripet. Mulțumesc. Din păcate, tot vedem episoade grave de interferență în afacerile interne ale statelor membre. Lista e lungă, de la Cambridge Analytica la anumite împrumuturi către Front Național din partea rușilor, acuzațiile de finanțare uh, ilegală a partidului de extremă dreaptă din Austria și uh, în Italia, în campania europeană, au existat acuzații legate de finanțarea Partidului Lega Nord. Mai recent, Boris Johnson nu a publicat un raport uh, făcut în urma luni și luni de anchetă în legătură cu interferența rușilor în Marea Britanie. Deci avem datoria să reacționăm. E vorba de un război hibrid pe care, hibrid care vrea să destabilizeze democrația și e nevoie de o comisie specială a Parlamentului European pentru a se face lumină odată pentru totdeauna. Pe 10 octombrie, cu o majoritate mare, noi am aprobat o rezoluție clară în care spunem că avem nevoie de noi instrumente. Cine a votat împotrivă? Lega lui Salvini, Brexit partea lui Farage și Asamblema Națională a lui Marine Le Pen. Ce ciudat, tocmai a votat împotrivă. Grație. Mulțumim. Pagaza. Are cuvântul acum doamna Pagaza Urtundua. Mulțumesc, domnule președinte. Comisaria Iurova. Doamnă comisar Iurova, avem nevoie de o comisie specială de anchetă în legătură cu interferențele și dezinformarea pentru a pune la oaltă toate informațiile despre care vorbim astăzi aici și multe alte informații și pentru a apăra democrația. Câteva fapte. Țările noastre sunt victime. În Catalunia s-a făcut asta prin dezinformare. Rusia era în spate. Acum e o anchetă în curs. Fonduri private din Rusia au sprijinit teze de extremă dreaptă. Mai mult, săptămâna asta am aflat că un spion de la unitate de elită din Rusia a vizitat Spania în 2016 când uh, mijloacele de comunicare la Kremlin au publicat știri false despre independentismul uh, catalan. Și Puigdemont a oferit uh, Rusiei o colaborare diplomatică dacă urma să fie recunoscută Catalonia independentă. Deci, iată, colaborează cu tot felul de populiști Putin, deoarece dacă destabilizează Spania, slăbește întreaga Uniune Europeană și democrația noastră. Prin urmare, doamnă comisar, trebuie să facem tot posibilul și să creăm o comisie specială de anchetă. Avem nevoie, avem nevoie de, trebuie să ne apărăm democrația europeană. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum uh, are cuvântul doamna Tania Faion. Mulțumesc foarte mult. Domnilor și domnilor, potrivit rezoluției noastre, UE a implementat cu succes o seamă de măsuri pentru a reduce amestecul altor țări în alegerile uh, din Europa în 2019. Eu propun ca noua Comisie Europeană să studieze aceste bune practici cât de rapid și aceste tehnologii eficace, analizând posibilitatea de a la transfera și la nivel național, pentru că în statele membre, în uh, următorul an, vor avea loc mai puțin de 10 alegeri concentrarea noastră pe Rusia nu trebuie să ne facă să uităm ce fac și alte țări. Sunt preocupată de independența UE în ce privește infrastructura de software și sunt convinsă că trebuie să investim tot mai mult în a ne dezvolta propriile noastre mijloace de a ne proteja dacă dorim să rămânem uh, liderii democrației. În lumina tuturor dezinformărilor, încă o dată, fac un apel la uh, Uh, campanii de conștientizare și la educare a publicului în ce privește media, uh, în ce privește jurnalismul responsabil, încă de, la, de pe băncile școlii. Mulțumim foarte mult, domnul Șimecica. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Hovoriť po slovensky. Asi ne, Mulțumesc foarte mult, am să vă exprim în limba slovacă. Nu cred că trebuie să mai vorbim despre faptul că alegerile libere sunt baza oricărui proces democratic și că avem probleme cu amestecul țărilor străine în alegerile noastre. Uh, Asta aruncă o umbră de îndoială asupra legitimității deciziilor pe care le iau cei care câștigă alegeri. Și nu vorbim doar de manipulări de pe internet, dezinformare și fake news, ci mai vorbim și de finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Știm cazuri clare din Europa, referendumul din Marea Britanie, de exemplu. Uh, Uh, ce s-a discutat foarte mult e ce trebuie să facem, cum să consolidăm instrumentele uh, existente, Stratcom, uh, mecanismele de alertă precoce, tot ce ține de cibersecuritate, în așa fel încât să nu mai lăsăm um, pradă riscului valorile pe care le susținem. Atacul alegerilor democratice dintr-o țară înseamnă atacul asupra întregii Uniuni Europene. Mulțumim foarte mult! Acum Urmează domnul Majorino. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. E bine să reamintem astăzi că democrațiile solide și mature, care reprezintă baza esențială pentru a avea pace și uh, respectarea drepturilor cetățenilor, e bine, democrațiile solide și mature însă ar trebui să-și dea seama că dintr-o dată își descoperesc fragilitatea din cauza acestor atacuri. De la atacuri de disformare pe social media până la presupuse finanțări ale partidelor politice. Deci am tot asistat la interferențe îngrijorătoare și periculoase și care chiar ar putea să se intensifice. Ingerențe care, bineînțeles, sunt în avantajul forțelor care au un obiectiv simplu și să distrugă Uniunea Europeană, să ne distrugă casa noastră comună. Europa trebuie să reacționeze și există multe zone de umbră pe care trebuie să ne analizăm, gândind, să ne gândim la comportamentul rușinos al lui Matteo Salvini, fostul ministru de interne, care încă nu a avut curajul politic să intervină în public în legătură cu Uh, acea legătură atât de opacă cu Rusia pe care a avut-o. Deci ar fi trebuit să clarifice ce s-a întâmplat. Mulțumesc. Acum urmează domnul Andrei Covaric. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă vicepreședinte. În primul rând, uh, dați-mi voie să vă felicit și să vă urez mult succes în noul noastră rol. Democrațiile sunt lucruri fragile și unii dintre noi știm asta mai bine decât alții. Uh, aniversarea 30 de ani de la Revoluția de Catifea ne a reaminti de asta. Trebuie să rămânem vigilenți în fața ingerințelor și interferențelor externe. Alegerile noastre trebuie să rămână libere și democratice. Trebuie să fim vigilenți și față de folosirea de actori locali de către actorii externi Trebuie să ne consolidăm reziliența. Planul de acțiune al Comisiei în acest sens trebuie să fie un pas înainte în combaterea interferențelor în alegeri, dar trebuie să ne asigurăm că găsim echilibrul între acțiuni țintite și protejarea democrațiilor noastre. Însă autoritățile nu pot lucra singure. Mediul online este un teren fertil pentru interferențe externe. Tocmai de, a, de aceea trebuie să folosim instrumentele pe care le avem pentru a combate această interferență. Trebuie să ne um, să ne uh, protejăm uh, platformele, guvernele uh, și, în general, sistemul. Mulțumesc! Și la finalul acestei dezbateri um, o felicit pe doamna Iurova și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! Stimați eurodeputați, toate felicitările dumneavoastră nu fac decât să-mi arate cât de Uh, responsabilă și puternică trebuie să fiu tocmai pe această temă, deoarece toate dezbaterile noastre au arătat că e uh, un element deosebit de important, existențial de-a dreptul din punct de vedere politic pentru noi. De ce? Pentru că suntem înconjurați de actori ale căror, ale căror doctrină pentru Europa este cu cât o duce mai rău Europa, cu atât mai bine. O doctrină repetată de 100 de ori, chiar dacă e o minciună, devine adevăr. Știm asta din experiența trecutului. În special, ă, noi cei din fostele țări comuniste, mi-am trăit jumătate din viață într-o astfel de țară. Eram pur și simplu spălat pe creier de propaganda de zi cu zi creată la Kremlin. Iată de ce mă bucur că astăzi eu pot să lucrez pe această agendă pentru că uh, toate au de-a face cu propaganda rusă care e azi împrăștiată prin Europa. Nu putem însă doar să îi acuzăm pe actorii externi. Avem și mm, producători cât se poate de capabili de propagandă aici în sânul Uniunii Europene și trebuie să fie foarte limpede, să înțelegem foarte clar cu cine ne luptăm. Practic, Trebuie să învățăm din lecțiile trecutului. Ați citat exemple uh, de alegeri recente. Analizăm astfel de situații în momentul de față și spunem clar că vom continua efortul deja demarat, ameliorând planul de acțiune împotriva dezinformării, vom actualiza eforturile și planurile noastre tocmai în preajma alegerilor și vom continua să, uh, să lucrăm pe rețele cu platforme, cele care au subscris la codul de conduită împotriva dezinformării. Există însă multe de făcut viitor și dezbaterea a arătat exact unde persistă lacunele. Vom continua să combatem conținuturile ilegale pentru că, da, există conținuturi ilegale pe care le definim așa prin legile noastre uh, penale. Vorbim de conținut pornografic, uh, privind copii uh, terorism și doctrina mea e că ceea ce e ilegal este interzis uh, offline, trebuie să fie interzis și online. Trebuie să existe crimă și pedapsă, chiar și în lumea digitală ea nu se poate sustrage legii. Am avut multe discuții cu polițiștii și anchetatorii și procurorii care lucrează pe astfel de cazuri, detectând conținuturile ilegale online. Dezinformarea e mult mai problematică, pentru că nu putem uh, spune în mod răspicat că e vorba de conținut ilegal. Uh, legea penală nu poate să combată astfel de manifestări, dar trebuie să mai recunoaștem că și astfel de minciuni, astfel de dezinformări pot fi cât se poate de periculoase și de aceea combatem dezinformarea în cadrul um, combaterii amenințărilor hibride. Pentru că toate acestea amenință propria noastră securitate. Trebuie să definim dezinformarea mai bine, așa încât să ne concentrăm pe felul în care putem, în mod țintit, să o combatem. Dezinformarea trebuie să fie în mod evident falsă și care este diseminată în intenția de a obține câștiguri economice sau pentru a dezinforma publicul. Pentru mine uh, este foarte important uh, elementul potrivit căruia nu combatem opinii, ci combatem minciuni dovedite. Putem dovedi asta cu informații.